Uh, Dragi colegi, trebuie să începem voturile, votarea electronică. Vă rog frumos să luați loc. Vă rog să verificați cartela de vot. Vă rog să introduceți cartela în consolă pentru a vedea dacă funcționează. De fapt, o să vedem imediat de cum începe votul. Dacă Toată lumea e atentă. Propun să începem cu votul propriu-zis. O să votăm raportul care se numește Recomandarea adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierea în vederea acordului de asociere Uniunea Europeană-Moldova. Raportor este Sir Graham Watson, care este alături de noi. Este onoare să vă avem, domnule Watson, să vă avem alături de noi. Prin urmare, propun să propun să începem votul. Avem amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la 27. Cine este un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28 este adoptat 27, deci trecem la 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să controlăm cu vot electronic? Controlăm 33. S-a deschis votul. 49 s-a închis votul. 34 de voturi pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 34. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă, dar putem verifica electronic. Vă rog, pentru 34 s-a deschis votul. Mai lipsește un vot? Oricum, s-a închis votul. Iată, avem 52 de voturi. Deja s-a închis votul. Se adoptă 28 la 24. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 acum. 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trebuie să votăm acum 37, fiindcă am sărit peste el. Cine este pentru? 37. Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Vreți să verificăm 46? Bun, verificăm cu vot electronic. 46. S-a închis votul. 28 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 47 acum. Nu, nu-l votăm. 49. Cine este pentru 49? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 69. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 79 împotrivă, abțineri, nu sunt sigur, verificăm 79 cu vot electronic. Controlăm deci cu vot electronic. S-a închis votul. 32 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. Există un, PP, un vot PP în plus? Haideți să repetăm votul, vă rog. Deci repetăm votul la 79. Vot electronic. Se adoptă. 32 la 27. Se retrage, a fost retras 80, 81. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 82, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 83, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 84, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 85, caduc. 86, cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri, aș zice că se adoptă. Nu sunteți de acord? Putem verifica cu vot electronic. 87. Avem timp. S-a deschis votul pe 87. Deci votăm 87 acum. S-a închis votul. 39 împotrivă, 21 pentru, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 caduc, 91 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 18 se adoptă, dar putem verifica dacă vreți. Deci deschidem votul electronic pe 18. S-a închis votul. 32 la 28. Deci diferența nu e mare, dar se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 cu amendament oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 cu amendament oral 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă. Vreți să controlăm 13. S-a deschis votul electronic pe 13. 13. S-a închis votul. 31, 26 se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, aș propune să votăm în bloc. Nu sunteți de acord? Am crezut că spuneți nu. Bun, deci vreți. Votăm în bloc de la 1 la 6. Cine este pentru? Împotrivă, Sunteți uh, foarte intuitiv, deci totul se adoptă. Vot final, electronic. Văd că îmi citiți gândurile, citiți gândurile colegilor. Până la urmă nici nu e așa de greu. S-a închis votul. Nu ești sigur niciodată cu nimic, dar 54 la 1 e un rezultat foarte bun. Felicitări domnului Graham, prietenul nostru. Bun, nu uitați să luați cartela de vot cu dumneavoastră și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume discuția privind Convenția Regională referitoare la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene. Sunt sigură că cei care au căștile pe urechi mă aud, chiar dacă e gălăgie. Colegul nostru Vincent Peion este alături de noi, este autorul propunerii de decizie a Consiliului privind Convenția Regională. După cum știți, este vorba și vă rog, dragi colegi, dacă trebuie să ieșiți din sală, să faceți în liniște. Deci, cum spuneam, e vorba de o procedură de aviz conform a Comisiei INTA și noi tot ce facem este să dăm un aviz. Avem calendarul pentru adoptarea în INTA care știm că a fost modificat, raportorul a solicitat un aviz serviciului juridic, prin urmare va avea loc o modificare față de planul inițial. Vom uh, continua discuția, astăzi vom avea o discuție, dar există un termen pentru prezentarea amendamentelor care încă nu este cunoscut. Nu este încă stabilit. Am să-i dau cuvântul uh, domnului Peion, care va fi ascultat, sper, de toți dumneavoastră cu mare atenție în comparație cu atenția pe care mi-ați ascultat-o, ați arătat-o mie în această parte introductivă. Domnul Peion are cuvântul. Euh, le président, donc comme vous Mulțumesc. a donné notre avis sur une convention régionale sur les règles d'origine. E vorba aici de regulile de origine preferențiale pan-euromediteranene. E drept, e un aspect destul de tehnic. Însă trebuie să știți că aici urmările sunt foarte însemnate, mai ales pentru țările din Sud. Această convenție se referă la regulile de origine și de cumul de origine. E vorba deci de criteriile care permit să se stabilească criteriul de origine, iar cumulul de origine e un cumul de preferințe, deoarece astfel se stabilește se stabilesc preferințele comerciale între cel puțin trei țări. Prevederile Convenției se vor uh, aplica ansamblului pan-euromediteranean și țin să precizez asta deoarece e un proces al progresului. Al, uh, e un progres al acestei convenții. Deci UE, țările din euromediteraneană, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, insulele Feroe și, ceea ce e nou, cei care participă la procesul de stabilita, stabilizare și um, asocieri, deci țările din Balcanii de Vest. Care este obiectivul acestei convenții, unor necunoscuți, și anume raționalizarea? Acum avem peste 100 de texte bilaterale în ceea ce privește regulile de origine. Această convinție ar înlocui prin urmare cele 100 de texte bilaterale existente și ar permite de asemenea revizuirea mai simplă a comisiei. Textul va înlesni integrarea unor noi parteneri din zonă, cum ar fi, de exemplu, Ucraina sau, dacă dorim, într-o zi, Libia. Un al doilea obiectiv, integrarea țărilor din Balcanii Occidentali în sistemul existent, deoarece până acum existau acorduri diferențiate cu Uniunea Europeană pentru preferințele comerciale. Un al treilea obiectiv, înlesnirea schimburilor între țările membre, posibilitățile oferite unor țări din Sud de a avea acces la aceste preferințe comerciale sunt puțin utilizate, deoarece sistemul este foarte complex, deci de multe ori nu folosesc uh, derogările, exonerările în ceea ce privește um, taxele vamale. Deci eu doresc să se adopte această poziție, care este pozitivă, deoarece obiectivele sunt demne de lăudat, după cum spuneam, deoarece țin, deoarece au uh, Uh, ca urmare dezvoltarea acestei zone euro-mediteranene. Sunt niște obiective pe care partenerii noștri din Sud și din Est și le doresc de foarte mult timp și după discursurile care au însoțit revoluțiile arabe, astfel... Comisión des Affaires étrangères, derrière la Commission l'adoption. Ceea recomand Comisiei noastre să adopte rapid această convenție. Particulier Într-un context foarte deosebit, trebuie să reamintim un lucru și anume, deși adoptarea convenției e pozitivă, nu va aduce modificările pe care, pe care ni le dorim, deci va trebui să mergem mai departe. Deci convenția nu va intra în vigoare decât dacă sunt îndepărtate anumite obstacole. Țările din Sud, de asemenea, trebuie să îndepărteze barierile care există între ele și e nevoie de acorduri de schimb între țările uh, sudice și știți ce greutăți există între țările din Maghreb. În al doilea rând, convenția se bazează pe încrederea între părțile semnatare, o bună cooperare vamală uh, și respectarea dispozițiilor existente. De aceea, citind uh, diferitele documente furnizate de serviciile parlamente, dar și de societatea civilă care ne-a um, prezentat informații, am văzut că există îngrijorări în ceea ce privește modul în care s-a soluționat problema importurilor o serie, de o serie de produse uh, făcute în coloniile israeliene de pe teritoriile palestiniene ocupate. Da, aici e vorba de o chestiune într-adevăr dificilă și nu nouă ne parvine sarcina de a lansa o dezbatere atât de dificilă. Însă i-am cerut comisiei să facă un studiu obiectiv al situației reale. În sfârșit, aș vrea să închei această scurtă intervenție spunându-vă că încheierea acestui acord ar putea fi utilă, însă, odată cu convenția, trebuie modernizate regulile de origine pan-euromediteranene, deoarece majoritatea regulilor existente datează din anul 1970. Și noi credem că această modernizare trebuie însoțită și de o evoluție a politicii comerciale UE față de partenerii noștri mediteraneeni, ținând cont de noul context politic, ceea ce e urgent. De asemenea, va trebui să ne pronunțăm în legătură cu acest subiect printr-un aviz în legătură cu politica comercială mediteraneană a Uniunii Europene. Această politică trebuie să fie mai ambițioasă pentru ca această convenție să înlăznească și să promoveze relațiile comerciale cu partenerii din Sud. Grazie, onorevole Peion. La parol. Vă mulțumesc, domnule Peion. Are cuvântul doamna Andrichene. Mulțumesc. În numele grupului PPS sunt uh, raportor din umbră. Ideea de a avea o convenție unică care să împrunească toate acordurile prin regulile de origine în zona euromediteraneană e binevenit. Acum avem deci, peste 60 de acorduri diferite, ceea ce creează mari probleme administrative uh, funcționarilor vamali. Uh, Există foarte multe reguli care sunt amestecate. Așa cum s-a menționat, convenția integrează toate protocolele privind uh, regulile între toți partenerii indicați. Deci, la urmă, vom avea un sistem unic de reguli de origine în această zonă. Pentru a depăși uh, poverile inițiale, UE încercă să stabilească un instrument legal. Deci, o convenție privind uh, regulile de origine preferențiale în loc de acordurile de liber schimb individuale. Credem că trebuie continuate aceste procese de integrare în zona euromediteraneană, ținând cont mai ales de schimbările istorice care au loc aici. Și o altă importantă în acest sens e înființarea unui regim de liber schimb structurat. Deci, liberul schimb, un acord de liber schimb ar trebui să fie scopul final, însă nu putem ajunge la așa ceva fără un sistem unificat de reguli de origine. Știți că ministrii de comerț romei deja au sprijinit uh, convenția în decembrie 2009 la Bruxelles, iar acum ne-a venit nouă rândul Parlamentului să ne dăm avizul conform. Vreau să menționez un lucru despre care s-a discutat ieri la Comisia INTA. Colegul nostru, socialist, colega noastră, Maria Eleni Copa, care a vorbit în numele raportorului de la INTA, domnul Menendez del Vaio. Deci ni s-a spus că socialiștii au luat deja legătura cu serviciile juridice ale Parlamentului pentru a avea un eviz juridic privind produsele care și-au originea în Cisjordania. Da, au dreptul să se adreseze serviciului juridic, însă ieri la INTA, așa cum am vorbit și acum, așa cum a confirmat rezultatul comisiei, UE are deja un acord cu Israelul care soluționează această problemă. Un acord semnat în 2004 care stipulează clar că documentele vamale făcute în Israel arată care este numele satului, regiunii unde produsul respectiv își are originea. Iar produsele care provin din uh, teritoriile ocupate în 1967 nu vor avea un tratament preferențial. Deci se controlează originea produselor și se aplică prevederile tarifare și netarifare în concordanță cu asta. Eu sper că avizul serviciilor juridice se va da cât mai repede și nu va constitui un obstacol în adoptarea acestei convenții de către Parlament. În practică, rezultatul va fi mai mult dinamism, un uh, impuls pentru a crea mai multe schimburi în zonă. În încheiere, sunt pentru acest uh, acord, deoarece adoptarea convenției va fi un pas relevant pentru a crea o posibilă zonă de liber schimb în zona euromediteraneană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Andrichiene, doamna Copa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus pe bună dreptate domnul raportor, Convenția Europeană privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteranene va înlocui o serie de protocoale care se aplică regulilor de origine pentru ca obiectivele să fie mai flexibile și clare. Și e important, deoarece de fiecare dată când trebuie modificat un protocol între două părți, acest lucru afectează în lanț o serie de alte acorduri. Așa cum spune foarte bine raportorul, toate țările aflate acum într-un proces de tranziție în nordul Africii și de-a lungul Mediteranei vor beneficia de convenție. Referitor la comentariul domnului Andrichiene în legătură cu această convenție, de noi insistăm asupra faptului că trebuie să existe niște reguli clare de origine, certificările să fie foarte clare, pentru a nu exista confuzie în procedurile vamale UE. Cetățenii au dreptul să știe în detaliu care este originea fiecărui produs. Și în ceea ce privește în ceea ce privește importurile din teritoriile palestiniene ocupate, da, e ceva foarte important. Am avut ocazia să discutăm despre asta în Comisia INTA. E drept că implantarea coloniștilor acolo cauzează probleme și sper ca acestea să fie soluționate. Vă mulțumesc, spune domnul Albertini. Dacă domnul raportor dorește să facă comentarii în legătură cu ce a auzit, uh, foarte bine, îi permitem asta, dacă nu, încheiem dezbaterea. Vă rog, domnule Peion. Vă dați seama că am luat în serios acest subiect, deoarece am cerut să se facă acest uh, studiu privind produsele care și-a originea în uh, coloniile israeliene. E un subiect foarte complex. Legislația e foarte bună acum și pot fi identificate problemele, însă de multe ori vame și nu au mijloacele reale de identificare. Știți că e un proiect care are o mare amploare, care are ca scop simplificarea, deci noi nu vrem să complicăm lucrurile, vrem să fim cât mai precis, pre, preciși pentru ca lucrurile să evolueze. E o problemă care nu trebuie ascunsă, ci soluționată. Și să ne dăm seama cât de complexă e și că trebuie să progresăm. Salut diferitele intervenții făcute și cred că trebuie să ne dăm un aviz conform, deoarece și timpul e important, important în la acest dosar. Foarte bine, spune domnul președinte. Iată că măcar de data asta am reușit să terminăm mai devreme decât uh, trebuia, conformitate cu ordinea de zi, deci întrerupem această ședință și o reluăm la patru și un sfert pentru audierea domnului Mahmoud Jibril, președintele Biroului Executiv al Consiliului Național de Tranziție. Deci ne vedem peste 45 de minute. La revedere!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 Bine, cari colegi. Dragi colegi, cred că a sosit momentul să începem pentru a nu îl ține să aștepte pe distinsul nostru oaspete, care a fost foarte punctual. Este ultimul punct de pe ordinea de zi. Avem onoarea de a ne întâlni cu domnul Mahmoud Jibril, care este președintele biroului executiv al Consiliului Național de Tranziție și întâlnirea noastră este organizată împreună cu delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb. Domnule Gibril, este o mare plăcere să vă întâlnim astăzi pentru a discuta cu dumneavoastră situația actuală din Libia. Puteți să vă prezentați ideile în cel mai potrivit mod cu putința pe care îl considerați dumneavoastră și ar fi interesant să ne informați cu privire la ultimele evoluții. De curând ați fost în China și aș vrea să știm, am vrea să știm care a fost rezultatul vizitei dumneavoastră. Subiectul acesta este unul pe care ne puteți da informații interesante de ultimă oră. Am vrea de asemenea să știm ce concret a făcut Consiliul Național de Tranziție cu privire la așteptările referitoare la comunitatea internațională și care sunt aceste așteptări în ajunul reuniunii grupului internațional pentru Libia, care va avea loc vinerea viitoare la Istanbul. Vă mulțumim pentru prezență și fără alte uh, prezentări, vă dau cuvântul. Aveți, deci, cuvântul. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere și o onoare să fiu aici împreună cu dumneavoastră și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Acum patru luni am fost pentru prima dată în Parlamentul European pentru a pleda în fața Parlamentului European și pentru a solicita asistența Parlamentului European uh, pentru salvarea vieților civile în Libia. Situația din Libia încă este aceeași. Mașina de ucis a regimului uh, încă face ce a făcut acum 5 luni. Noi încă rezistăm, încă ne apărăm. Comunitatea internațională încă încearcă să protejeze și să salveze viețile civililor din Libia. Regimul în continuare uh, nu dorește să plece urechea la uh, soluțiile pașnice pe care noi le producem, uh, propunem și se închide în fața oricăror soluții diplomatice. De aceea cred că comunitatea internațională trebuie să-și pună în comun sursele și resursele pentru a pune capăt acestor practici eh, nelegitime și acestui comportament eh, violent al regimului actual, care, care prin eh, violența și acțiuni militare încearcă să sting lupta pentru libertate a confraților noștri. De asemenea, avem nevoie de susținerea tuturor acelora de pretutindeni care susțin lupta pentru libertate în general. Cred că am ajuns într-un moment de cotitură în ce privește situația din Libia. Și este timpul ca toți aceia care susțin libertatea să uh, ne susțină într-un singur glas, astfel încât revoluția din Libia să uh, aibă succes. Când această revoluție va fi împlinită, acest lucru nu va servi doar uh, populației din Libia și nu doar va pune capăt durerii și atrocităților, dar uh, va avea influență și asupra situației din Tunisia și din Egipt. Și va fi o, un semnal extrem de puternic al libertății și democrației pentru toată zona Orientului apropiat. Însă, dacă această revoluție va eșua în uh, să, va ieșa să creeze o societate democratică bazată pe drepturi egale și pe uh, regulile statului de drept, că dacă va ieșa să stabilească o nouă, să creeze o nouă societate în care să existe acces și drepturi egale, indiferent de gen sau de credință, atunci cred că vor trece decenii până ce noi voci ale democrației și libertății se vor putea ridica. Și de aceea apelul nostru este un apel general la democrație. Tocmai de aceea ne adresăm tuturor celor care sunt interesați de răspândirea democrației peste tot în lumea. Libia este o țară bucată cu multe resurse, inclusiv resurse umane, multe dintre ele împrăștiate peste tot în lume. Acum, însă, Libia trebuie să aleagă în ce mod dorește să-și construiască viitorul, cum dorește să ofere, ce viitor dorește să ofere copiilor săi. Noi dorim un viitor în care să existe educație de calitate, să existe servicii de sănătate de înaltă calitate, în care să existe locuri de muncă pentru această populație care nu depășește 6,3 milioane de cetățeni și în care să existe șanse egale pentru toți libienii să participe la procesele politice. Deci cauza noastră nu este doar o cauză a Libiei, este o cauză umană, generală și globală. Pentru că simbolizează toate principiile în care noi credem. Situația din Libia de astăzi, în ciuda multiplelor idei care sunt uh, circulate, este în continuare lipsită de pilonii unei soluții durabile. Și noi credem că șansa libienilor uh, pentru viitor ar trebui să se bazeze pe doi piloni. Odată, satisfacerea uh, cerințelor poporului libian și doi, oprirea acestei uh, mașini a atrocităților pe care este încă uh, ținută în uh, funcțiune de către regimul de uh, Gaddafi. Acest lucru, sigur, trebuie să fie însoțit și de reconstrucția infrastructurii. Orice inițiativă politică care nu reușește să integreze acești doi piloni este sortită eșecului. Tocmai de aceea apelez la dumneavoastră, Comisia AFET, să susțineți popul, eh, populația, poporul libian, eh, să susțineți acele eh, soluții care pot să oprească mașina de ucis a lui Gaddafi și care prin raționament prin, uh, prin forța rațiunii ar poate să uh, facă ca aceste violențe să se oprească și să ne îndreptăm spre un viitor mai bun. Regret să uh, trebuiască să vă informez că situația se înrăutățește de la oră la alta. 450 de mii de libieni trăiesc azi în Tunisia. Ei s-au refugiat din Tripoli, din capitală, din uh, Misrata, din alte zone de război și trăiesc uh, într-o atmosferă de frică în Tunisia, unde uh, sunt lipsiți chiar și de cele mai fundamentale utilități, îmbrăcăminte, apă, alimente și restul. într-o țară în care, are active blocate în străinătate în valoare de 140 de miliarde Eh, de dolari, eh, este cu atât mai urgent să ne gândim la această eh, tragedie și să intervenim. Se apropie luna Ramadanului și populația musulmană, ca în toate țările musulmane, popula- depășește peste 80% din populația generală. Oamenii nu și-au luat uh, salariile de mai multe luni. Nu au ce să pună pe masă familiilor lor. Și dacă nu depășim aceste, acest impas financiar în care ne aflăm acum, cred că uh, vom crea o tragedie în plus față de tragedia uh, atrocităților lui Gaddafi, o tragedie care va fi uh, chiar creată de mâinile noastre. Cred că um, comunitatea internațională trebuie să se gândească că, um, uh, evident, prima și cea mai urgentă prioritate este uh, păstrarea și salvarea vieților. N-are niciun sens să uh, cheltuim uh, milioane și milioane de dolari protejând uh, civilii împotriva uh, regimului Gaddafi și în, al, în același timp să permitem ca alți uh, civili să moară de foame sau din lipsa de medicamente sau în condiții de mizerie. Sute de cazuri documentate arată că mulți oameni uh, mor pentru că nu primesc, de exemplu, asistență medicală și medicamente atunci când au nevoie. Deci, uh, dacă adunăm elementul uman, uh, cel militar, componenta socială, atunci doar aflăm ordinea de mărime a acestei catastrofe libiene care a fost, uh, care a început acum 5 luni și care încă uh, ține și acum. De aceea apelez la dumneavoastră, la partidele dumneavoastră care, uh, care susțin principiile democrației, să continuați și să oferiți și pe viitor un ajutor Libiei pentru ca libienii să poată trăi uh, în libertate. Vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a uh, fi putut prezenta situația Libiei aici în fața noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Gibril. Există șapte colegi care doresc să intervină, poate vor interveni și alții mai târziu. O să îi numesc în ordinea în care s-au înscris, nu în ordinea importanței, importanța grupului, vreau să zic, nu pe persoană. Domnul Van Orden, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și un bun venit uh, domnului Gibril. Mai întâi, vreau să vă rog, domnule Gibril, dacă puteți să ne spuneți uh, câteva cuvinte despre Consiliul Național de Tranziție cum funcționează, cât de reprezentativ este. Apoi puteți să ne spuneți dacă există, aveți relații cu eh, componentele exilului eh, libian eh, din, din străinătate. Mi s-a spus că marți emisarii eh, lui Gaddafi au fost în contact în, eh, an, cu anumite eh, anumiți reprezentanți ai NATO. Ce importanță atașați acestor rapoarte? Ehm, în legătură cu operațiunile NATO, aș, ce, poate, ce puteți dumneavoastră face, ce poate face Consiliul dumneavoastră de Tranziție pentru a fi mai uh, uh, favorabil uh, problemei opoziției. Și știm că Germania și Polonia, de exemplu, au, sunt state membre cu efective militare um, considerabile și Uh, vrem să știm ce relație aveți uh, cu acestea. În ce privește dezertările din armata lui Gaddafi, uh, cum vă raportați la aceste dezertări? Prevedeți o amnistie pentru aceste persoane? Care este atitudinea dumneavoastră față de această problemă? Mulțumim, iată ne-ați permis să uh, ne economisim un minut prin această intervenție. Acum desermes, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toți extrem de mulțumiți de a vă întâlni astăzi aici și cu toții am recepționat apelul dumneavoastră la sprijin din partea Europei și a comunității europene pentru a sprijini această uh, revoluție din Libia. Cu toții dorim să fie una de succes. Este important pentru democrați, oriunde s-ar găsi ei, în Libia, în Europa și oriunde în lume. Din acest punct de vedere, prin urmare, avem și noi aceeași hotărâre. Am două întrebări. Diplomația franceză a declarat ieri, din câte mi-amintesc, că începe să ia formă o soluție politică. Exact așa s-au exprimat. Și am vrea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Știu ce așteptări aveți cu privire la posibila deschidere a negocierilor politice, le înțeleg și aș vrea să ne spuneți dacă există o marjă de manevră, iar dacă da, care ar fi aceasta? Și o a doua întrebare se referă la un alt subiect, este vorba de Al-Qaeda în Maghreb, ACMI, și aș vrea să ne spuneți fiindcă adesea auzim că ACMI ar beneficia de recuperarea uh, unei părți din armata lui Gaddafi și că ACMI ar avea ideea de a încerca să destabilizeze sau să profite de pe urma destabilizării uh, situației din Libia. Și aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți, având în vedere că situația este foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Brandner, acum trei minute doamna Brantner. Mulțumesc, uh, bun venit oaspetelui nostru. În primul rând, o întrebare referitoare la cele spuse de doamna Desarnes. În ceea ce privește încetarea focului, știm că este condiția Gaddafi să plece, dar care este margin, marja de manevră și unde vă situați? Care credeți că poate să fie opțiunea? fiindcă chestiunile economice devin mai urgente și apoi Ramadamul urmează. Ce credeți că poate fi continuat sau ar trebui să fie continuat? Sau va fi și asta în detrimentul zonei de spațiu aerian închis? Întrebarea mea este care este punctul dumneavoastră de vedere și cum trebuie să arate acest proces uh, din punct de vedere realistic. Pentru încetarea focului, solicitați implicarea UE în monitorizarea acestei acțiuni, așteptați ca Uniunea Europeană să joace un rol activ, sigur sub umbrela Națiunilor Unite, dar ar trebui UE să joace un rol sau doar uh, statele membre ar trebui să se implice? Mă refer aici la Franța, Germania, care sunt condițiile pe care le aveți în vedere? Poate că Uniunea Europeană ar putea să ajute. Și o a doua întrebare se referă la cele spuse de dumneavoastră cu privire la tranziția către democrație. Știu că lucrați uh, și pe mm, diferite documente, Constituția, cum ar fi. Uh, care este nivelul de evoluție în Consiliul Constituțional? În ce măsură ați ajuns la o concluzie cu privire la o viitoare Constituție? Care e poziția pe acest subiect? Mulțumim, doamnei Brandner, pentru faptul că ați avut o intervenție așa scurtă ca să avem timp pentru răspunsuri și acum domnul Gibril are cuvântul, după care avem uh, următoarele blocuri de trei întrebări. Vă rog. Let me start uh, by... Uh, Permiteți-mi să Încep prin a răspunde la primul set de întrebări privind alcătuirea Consiliului. Când a avut loc Revoluția pe 17 februarie, prima săptămână, primele 10 zile, practic, când s-a înființat uh, acest Consiliu, aveam doar 8 membri. Și în doar câteva săptămâni am ajuns să avem 31 de membri. Acum sunt 49 de membri care reprezintă toată Libia cu ex excepția patru orașe. Acestea au fost invitate, însă consiliul, consiliile locale nu și-au trimis încă reprezentanții. Și există anumite diferențe de opinie rândul acestor consilii în legătură cu reprezentarea lor în biroul în Consiliul Național de Tranziție. Deci avem 49 de membri care reflectă țesutul uh, social al Libiei. Consiliul Național de Tranziție a început prin a prezenta o foaie de drum prezentată de cel de-al uh, doilea grup de contact de la Doha, prin care noi Vrem să avem o societate democratică pe baza Constituției, a statului de drept, cu șanse egale de participare, fără să se excludă nici o forță politică. Am subliniat că această foaie de parcurs de aproximativ uh, trei pagini trebuia să fie răspândită în mijloacele de comunicare, iar membrii comunității internaționale s-au implicat în această campanie, chiar și prin mijloace electronice. Astăzi mai avem încă un document în care se vorbește de procesul de stabilizare după căderea regimului și în care se vorbește și despre reconcilierea națională despre vindecarea rănilor poporului nostru, despre instituționalizare, despre inițierea statului de drept, despre o structură adecvată de guvernare. Și acest document va fi prezentat apoi mâine la reuniunea de la Istanbul. Și cred că va fi uh, distribuit și în mediile de comunicare. o a doua chestiune în legătură cu Gaddafi și cu faptul că acesta ar fi gata să părăsească puterea. Când văd cum stau lucrurile, da, așa cred și eu. Dacă se va concretiza acest scenariu, se va materializa acest scenariu, deci noi suntem de acord cu așa ceva, deoarece nu s-ar mai vărsa sânge, s-ar reduce perioada de reconciliere și am avea astfel ocazia să ne concentrăm asupra adevăratelor probleme și anume reconstruirea Libiei. Acum, în ceea ce privește o implicare mai mare din partea lumii arabe în campanie. Știți că în momentul de față în grupul de legătură există șase țări arabe. Două dintre acestea joacă un rol activ în campanie pentru a proteja viața civililor. E vorba de Qatar și de Emiratele Arabe Unite. Vreau doar să vă reamintesc că rezoluția numărul 1973 a Consiliului privind nesurvolarea aeriană s-a luat deoarece Liga Arabă a lansat un îndemn în acest sens. Au întâlnit și au luat acea rezoluție, uh, hotărâre istorică de a cere Consiliului de Securitate să impună uh, Libiei această măsură. Deci, implicarea arabă variază de la o țară la alta, însă cu excepția a trei sau patru țări, care practic sunt absente nu joacă un rol activ, cred că majoritatea țărilor arabe sprijină cauza poporului libian. Acum, în ceea ce privește Polonia și Germania, e vorba de o chestiune aici suverană și nu îmi pot permite eu să intervin. Fiecare țară își stabilește propria abordare pentru a oglindi propriile interese naționale. Am fost în Germania în urmă cu doar 10 zile și ministrul uh, de afaceri externe i s-a pus întrebarea dacă regretă faptul că nu a sprijinit rezoluția 1973 a Consiliului de Securitate, iar el a răspuns că nu. Faptul că nu am sprijinit această rezoluție nu înseamnă că suntem neutri în această campanie și în acest conflict fiecare țară poate să aleagă forul adecvat, forma adecvată de a sprijini poporul libian. Și atât timp cât sunt de partea celor uh, drepți, sprijinul lor e bunvenit. Acum, în ceea ce privește faptul că anumite persoane din anturajul lui Gaddafi au dezertat, uh, da, e ceva foarte important. Noi am primit mesaje publice acestor persoane spunându-le că noua Libie îi va ierta, că suntem o țară care va, îi va include pe toți și că noi vrem să reconstruim în primul rând țara noastră. Bineînțeles, excepție fac cei care au vărsat sânge sau care au fost implicați în practici corupte sau care au practicat tortura. Cu excepția acestora, Libia își deschide brațele către toți fiii și fiicele pentru ca țara noastră să fie reconstruită cu brațe libiene. Cum în ceea ce privește statul de drept? Dacă anumite persoane sunt acuzate de tortură, tribunalele vor trebui să îi judece. Deci asta este poziția noastră a Consiliului Național de Tranziție. Noi sprijinim statul de drept, deci justiția trebuie să-și facă treabă. Acum, referitor la de- declarația făcută de ministrul, Ministerul de Externe francez în legătură cu faptul că o soluție politică se întrevede și în curs de negociere. Eu cred că foarte multe idei sunt vehiculate și sper ca acestea să ducă până la urmă la o inițiativă internațională închegată, în spatele căreia să se afle întreaga comunitate internațională, să existe o singură perspectivă pentru a soluționa tragedia umană care are loc acum în Libia. Iar acum, în ceea ce privește inițiativele anterioare, africane sau neafricane, au fost inițiative care nu au mers prea departe, deoarece întotdeauna reprezentau o singură parte și din ecuație lipseau întotdeauna celelalte elemente. Însă, poate că la Istanbul se va ajunge totuși la o inițiativă politică unificată, reprezentativă pentru comunitatea internațională. Și această inițiativă trebuie să respecte două elemente centrale din rezoluția 1973, încetarea imediată a focului și realizarea cererilor uh, întemeiate ale poporului libian de a putea alege, de a-și putea alege proprii conducători. Eu cred că libienii ar fi de acord să negocieze într-un astfel de cadru de principii. Acum, în ceea ce privește mm, prezența Al-Qaeda în Libia, cred că unele arme sunt într-adevăr mm, introduse ilegal din Algeria către Libia. Post arme care Uh, provin din tabăra lui Gaddafi. De fapt, au fost niște zvonuri vehiculate de Gaddafi care încearcă să spună astfel că fără el Al-Qaeda ar ajunge să controleze Libia. El spune că e în interesul uh, comunității internaționale ca el să rămână la putere pentru a împiedica Al-Qaeda să preia controlul acestei țări arabe și a celorlalte țări. Cred că majoritatea cercurilor europene acest von a fost uh, respins imediat, cu toți și-au dat seama că era un argument fals și că armele respective uh, au fost uh, oricum uh, introduse ilegal tot de forțele lui Gaddafi. Iar comunitatea internațională, bineînțeles, trebuie să fac, uh, să țină piept acestui comportament iar irresponsabil. Acum, încetarea focului. Condiție prealabilă și modul în care vedem noi, înțelegem noi această încetare a focului. După părerea mea, în sensul clasic al cuvântului, încetarea focului are loc atunci când există un război între două armate. Însă, de data asta, e vorba de întreruperea ostilităților și a mașinăriei de ucis uh, pe care Gaddafi a pus-o în funcțiune împotriva cetățenilor. Știți că totul a început cu niște demonstrații pașnice la Benghazi și uh, în alte uh, locuri din uh, estul țării. Iar regimul lui Gaddafi a hotărât să recurgă la violență și la muniții reale pentru a-i ucide pe cei care manifestau pe străzile acelor orașe. Și astfel, civilii au fost obligați să se apere. Violența însă și lupta armată nu au reprezentat opțiunea aleasă de noi. și cred că dacă am putea avea într-adevăr o opțiune, am recurge cu toții la manifestații pașnice în loc să recurgem la arme. Dacă, prin încetarea focului, ne referim la o încetare a atacurilor aeriene făcute de NATO, atunci Statele membre ONU și NATO ar trebui să vadă dacă sunt respectate sau nu condițiile din rezoluția 1973. Pentru noi, civilii libieni, prioritatea este să manifestăm pașnic. Noi luptăm pentru autoapărare, nu pentru a agresa pe nimeni. Avem niște cerințe legitime și vrem ca aceste cerințe să fie respectate, indiferent de prețul plătit. Deci vom vărsa până și ultima picătură de sânge uh, pentru a avea în sfârșit un regim democratic. Acum, încetarea focului ca parte a soluției. E clar că e oricum o parte indispensabilă a oricărei soluții. Oricărei soluții. Orașele asediate sau ocupate de forțele lui Gaddafi ar trebui să se bucure de asistența umanitară minimă de care au nevoie. Însă această încetare a focului nu are cum să fie un scop în sine. Să nu uităm cealaltă parte a ecuației și anume că în mod concomitent și imediat trebuie să înceapă negocierile pașnice care trebuie să ducă la stabilirea democrației. Și pentru așa ceva e nevoie de plecarea imediată a lui Gaddafi și a familiei lui. Ei și-au pierdut și orice urmă de legitimitate pe care ar fi putut-o avea în trecut. Acum, Uniunea Europeană, în calitate de actor sau de participant la monitorizarea încetării focului, eu cred că asta va ține de procesul negocierilor. Însă cu cât avem o reprezentare uh, largă a comunității internaționale, cu atât vom accepta mai ușor implicarea diferitelor părți. Ar fi mult mai bine aici, ar fi mult mai bine ca Uniunea Europeană să se ocupe și nu doar o singură țară sau în cazul Europei ar fi mai bine ca lucrurile să se desfășoare sub egida UE și nu doar a unui singur stat membru. Cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Hați Georgiu, trei minute. Vă mulțumesc. În primul rând îi urez bun venit domnului Jibril și ar vrea să-i spun că am ascultat cu mare atenție ceea ce ne-a spus. Am ascultat și răspunsurile dumnealui. Da, poate că nu există o soluție definitivă, însă în orice caz se pare că există un anumit nivel de înțelegere. Suntem aici pentru a discuta pe față și de aceea aș vrea să uh, înaintez domnului Jibril câteva idei. Aș vrea să mă refer la intervenția puterilor străine în Libia. Credeți că aceste puteri uh, ar putea aduce la putere regimul democratic pe care îl așteaptă libienii? E unul am impresia că aceste puteri care intervin în Libia nu o fac pentru a instaura democrația. Nu democrația e cauza care motivează aceste puteri. Dacă ar fi fost vorba de democrație, ar fi intervenit fără ca să aștepte declanșarea insurecției în Libia. Și nu asta s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat a fost că până la insurecție, domnul Gaddafi se bucura de favorurile acestor puteri. A existat acorduri cu englezii pentru a elibera autorii atentatului de la Lockerbie, care erau uh, arestați în Anglia. Deci ne întrebăm cum să instalăm democrația și cum să scăpăm de gafie. Bine, însă în același timp, poate că ar trebui să vă puneți întrebări în legătură cu motivarea Uh, motivațiile care există pentru a instala o democrație în Libia. Nu sugerez că faptul că nimeni nu are dreptul să se implice într-o țară vecină uh, atunci când vedem că cetățenii sunt asasinați. E de înțeles că trebuie intervenit. Însă trebuie să se intervină avându-se în minte un anumit rezultat. Și ce vedem noi că se întâmplă? Zi de zi mor din ce în ce mai mulți oameni. Masacrul continuă. Și iată, Libia a devenit un nou teren de intervenție după Afganistan și după Irak. Deci ar trebui să transmiteți clar europenilor că vreți o altfel de intervenție. Thank you very much. Domnul Kovacev. Vă mulțumesc, domnule Gibril, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați um, adus noi informații. Ați spus că majoritatea țărilor arabe sprijină cerințele poporului libian. Aș vrea să vă rog să ne spuneți care sunt ultimele evoluții legate de atitudinea Libii arabe și a Uniunii Africane pentru a găsi o soluție. Și vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că aceste două organizații pot contribui pozitiv la soluționarea crizei din Libia. Am o altă întrebare. Ar vrea să știu dacă Consiliul Național de Tranziție are vreo relație cu reprezentanții regimului. Și pun această întrebare deoarece la începutul Revoluției în Libia am văzut foarte multe trupe ale regimului care au schimbat tabăra și au trecut de partea rebelilor. Deci vă așteptați și la alte astfel de schimbări pe viitor? Vă întreb deoarece nu am primit nicio informație în ultimele luni. La început știam ce se întâmplă, sau după aia n-am mai știut. Pe lângă întrebarea domnului Van Orden, aș vrea și eu să vă întreb dacă Consiliul Național de Tranziție menține legătura cu diaspora libiană. Și credeți că fostul, că fiul fostului monarh al Libiei ar putea juca rol în uh, democratizarea Libiei. Și provenind din Bulgaria, nu pot rata ocazia de a vă întreba dacă vă așteptați la mai multe informații în legătură cu infirmierele, cu asistentele medicale bulgare și medicul palestinian. Deci am vrea mai multe informații în legătură cu acest caz. Știți că aceste asistente au fost acuzate că au infectat sute de copii uh, cu virusul HIV. Știți că a fost uh, un scandal politic uh, foarte mare, nu doar pentru Libia și Bulgaria, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Deci poate că am putea avea acum noi informații când Libia intră pe fagașul tranziției democratice. De Deci aș vrea să știm exact ce s-a întâmplat atunci. Dacă ne-ați putea oferi mai multe ă, informații, aș fi recunoscător. Vă mulțumesc, domnule Covace. Are cuvântul domnul Tanoc, 3 minute. Mulțumesc. Un ă, bun venit ă, călduros domnului Jibril. Vă salut pe dumneavoastră pentru curajul dumneavoastră și salut mai ales pe tinerii curajoși care încearcă să scape de acest tiran și de fiii lui psihopați. Prima întrebare, de ce Algeria îl ajută pe Gaddafi uh, permițând pasajul uh, pe teritoriul sau al mercenarilor? E practic țina singura țară arabă din regiune care îl ajută pe Gaddafi. De asemenea, ceea ce vrește implicarea Al-Qaeda, știți că a existat acea, um, acel zvon cum că ar fi uh, prezent Al-Qaeda și că are a fost uh, înlătura. De asemenea, dacă uh, Tribunalul Penal Internațional, deci știți că Tribunalul Penal Internațional are mm, uh, să-l prindă pe Gaddafi și acum se pare că doar uh, Zimbabwe l-ar putea primi. primi. Mă întreb, cineva evacua și mercenarii, deoarece dacă nu vor fi evacuați, vor fi linșați. Ce se întâmplă de asemenea și cu populația din uh, vest? Au reușit francezii să le furnizeze arme? Și de asemenea, aș vrea să știu cine va finanța uh, Uniunea Africană în perioada post-Gaddafi, ce știm că el a finanțat mult această organizație. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Jibril și îl rog să răspundă um, 9 minute. Sau 10, spune domnul Jibril. E lo stesso timp. E, lor le-am dat tot 9 minute, câte 3 fiecăruia. Bine, voi încerca să fiu foarte subțin. <clears throat> Pentru țările care intervin în Libia și încercăște aplicarea rezoluției 1973, de nimeni nu pretinde că au venit acolo de dragul democrației. Ceea ce au spus ei și ceea ce stipulează rezoluția e că prezența lor e menită să salveze viețile civililor. Uciderile au început pe 17 februarie și au continuat timp de o lună, iar uh, intervenția a avut loc pe 19 martie, deci peste o lună de ucideri continue. Nimeni nu poate pretinde că acele țări au intervenit pentru a salva democrația. Democrația oricum trebuie să apară din interior, nu poate fi importată. Dacă democrația nu e împărtășită de oameni în mentalitățile lor, nu are cum să țină, să dureze. Și chiar dacă impui un model de alegeri, tot nu poți să devii democrat. E nevoie, în primul rând, de instituții democratice. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu s-a intervenit de dragul democrației, nimeni nici nu susține așa ceva. Însă, în același timp, din 2002 încoace, avem drept uh, umanitar internațional și comunitatea internațională nu poate sta cu mâinile în sân și să privească. Deci trăim într-o lume nouă acum. Suntem legați cu toții de internet, de mijloacele de comunicare în această eră globalizată și suntem obligați să acționăm în funcție de ceea ce vedem și ceea ce știm că se întâmplă. Dacă nu am face-o, am intrat în contradicție cu propriile principii. Ar însemna că propovădim un lucru și facem cu totul altceva acele țări care nu participă militar în această campanie își fac și ele treaba prin alte mijloace, prin a- pe alte căi. Această tragedie trebuie oprită. Acum, Liga Arabă și Uniunea Africană. A existat o faie de parcurs prezentată de Uniunea Africană, însă e doar o doar un apel pentru încetarea focului, ca părțile implicate să negocieze însă nu se cere îndeplinirea unui anumit obiectiv pentru aceste negocieri. Deci nu se cere schimbarea regimului, ci reformarea acestuia. Se cer doar niște modificări cosm de fațadă. Și de aia nici măcar poporul nostru nu a discutat această rezoluție. Acum, dacă mă aștept ca și alții să-l părăsească pe Gaddafi, da, probabil că asta se întâmplă în fiecare zi. Ieri am primit uh, mai multe persoane în Tunisia, unii sunt în rândurile armatei, alții sunt funcționari uh, în cel de-al doilea strat al guvernului actual. Trebuie să, să vă spun că unele dezertări au fost practic orchestrate de regim, au fost oameni infiltrați care au susținut au spus că au părăsit regimul pentru a avea acces la rândurile noastre și pentru a le spune celorlalți ce se întâmpla. Acum, dacă nepotul fostului rege poate juca un rol politic, nimeni nu e exclus din procesul politic. Dacă am face-o, am uh, acționat ca și regimul lui Gaddafi. Acum, în ceea ce privește cazul asistentelor medicale din Bulgaria – dacă noi pretindem că vom avea un stat de drept după ce se va întâmpla toată, tot ce se întâmplă, cred că orice atingere adusă justiției și orice nedreptate săvârșită împotriva oricărei persoane dă dreptul de a redeschide acest dosar. Eu cred că e dreptul tuturor. Și foarte multe dosare ar putea fi uh, redeschise. Acum, dacă ar trebui să anchetăm sau nu acest caz, eu cred că dacă e să ai o justiție cum trebuie, totul trebuie investigat. Acum, de ce îl ajută Algeria pe Gaddafi? În primul rând, sper ca frații noștri algerieni de la guvern, deci care fac diferența între cei de la putere și popor, deci ar trebui să asculte vocea rațiunii și să-și dea seama că istoria întotdeauna e scrisă de persoane și nu de conducători. În timpul anilor 50 noi am sprijinit Revoluția Algeriană. Mulți uh, atunci au vândut tot ceea ce aveau pentru a sprijini această revoluție. Au participat acolo și au vărsat propriul sânge pe solul algerian uh, împotriva colonialismului. Și eu nu cred că noi merităm tratamentul pe care ei ne-l acordă acum. Deci eu sper ca vocea rațiunii să se să aibă întâietate. De ce îl sprijină pe Gaddafi? Poate că din cauza structurii berebere din uh, sud, poate că se tem uh, ca această revoluție să se răspândească și pe teritoriul lor. Știți că și în Maroc au anumite mișcări de reformă pentru a împiedica această revoluție, care a avut deja loc în Tunisia și în Egipt, iar acum are loc în Libia. Deci singura țară rămasă e Algeria. Și poate că modelul de succes al Libiei, deci sper că acesta să se răspândească și în alte țări. Acum, în ceea ce privește uh, hotărârea Tribunalului Penal Internațional, dacă acum Gaddafi e izolat din punct de vedere internațional. Da, oricum el a avut uh, un răgaz de patru luni pentru a alege ceva. Chiar și acum. Există căi prin care el poate pune capăt acestei vărsări de sânge și prin care poate să-și salveze poporul. Însă decizia îi aparține lui, nimănui altcuiva. El poate să pună capăt vărsării de sânge imediat, dacă dorește. Acum, cine va finanța Uniunea Africană după ce Gaddafi nu va mai fi la putere? Cred că Organizația Unității Africane, stabilită în 1963, înainte să ajungă Gaddafi la putere în 1969 funcționa deja bine și fără Gaddafi, deci nu cred că fără finanțarea lui Gaddafi n-ar mai funcționa. Deci dacă organizație funcționează doar datorită finanțării unui singur membru, e bine, organizația respectivă are probleme grave. N-ați vorbit 9 minute, ci 7 chiar. Doamna Lösing. Es wurden jetzt viele Fragen gestellt, äh, die sich auf die Phase des Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus foarte multe întrebări uh, privire la faza de tranziție. Dar permiteți-mi să lărgesc, să extind această perspectivă temporală și să mă refer și la dimensiunea economică. Până acum, uh, petrolul uh, libian a fost decontat uh, prin procedura EPSA bară 4, uh, care a fost dezavantajoasă pentru partenerii dumneavoastră de afaceri. Doriți să schimbați ceva la această metodologie, pentru că știm că primul, primele cantități de țiței din teritoriile eliberate au fost deja livrate. Acum știu că Uh, situația este diferită. Iar în ce privește Uniunea Africană, uh, Libia uh, a jucat uh, și are încă un rol foarte important în ce constituie, în ce privește Banca Centrală uh, Africană, sistemul financiar și arhitectura financiară africană. Credeți că aceste structuri vor fi păstrate? Veți păstra și participarea dumneavoastră în același fel ca și până acum? Și o întrebare personală um, în cadrul uh, unei reorganizări vă declarați disponibil pentru asumarea unei funcții într-un nou guvern libian? Mulțumesc. Mulțumesc ca domnul Daf, trei minute. Um, uh, uh, Mr. Jibril, it's, um, I have to, uh, uh, to um, uh, uh, admit that you... Trebuie să recunosc nu păreți prea optimist. în legătură cu perspectiva unei înțelegeri negociate. Apreciez foarte mult intențiile dumneavoastră pașnice, însă o să vă spun pe șleau ce gândesc. Ce alte măsuri de natură militară credeți că se impun pentru a depărta regimul lui Gaddafi? Ce anume, ce mai mult, ce trebuie făcut în plus sau ce trebuie făcut diferit de către NATO pentru a-l îndepărta. Și acum o întrebare mai specifică, însă poate mai simplă. E vorba de sursele de finanțare a Consiliului Național de Tranziție. Aveți deja acces la fondurile internaționale care au fost uh, înghețate, fonduri deținute de familia Gaddafi? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Daf! Doamna Flotră, trei minute, vă rog. Bună ziua, aș avea două întrebări neplăcute. Prima se referă la încălcările drepturilor omului uh, documentate recent și nu pentru prima oară de Human Rights Watch. E vorba de acțiunile insurgenților. Ar vrea să știu cum reacționați la aceste fapte și la acest raport. Uh, Considerați că e vorba de anumite daune colaterale ale conflictului sau vă asumați uh, responsabilitatea și autoritatea? Dumneavoastră luptați pentru statul de drept, democrație și libertatea, însă vreau să știu dacă ați uh, stabilit niște mecanisme pentru a putea fi trași la răspundere în cazul unor astfel de încălcări ale drepturilor omului. Și a doua întrebare. Am fost foarte mirată să văd că v-ați grăbit să semnați cu Italia un acord în ceea ce privește migrația. Eu m-aș fi așteptat de la dumneavoastră, aș, aș fi așteptat de la dumneavoastră să lansați un apel clar uh, statelor europene să ajute milionul de persoane care au fugit din Libia și care sunt primite în condiții foarte complexe în Tunisia, în Ciad, în Niger și în Egipt. De ce ați semnat acest uh, acord cu Italia. Deci asta înseamnă că puteți primi pe teritoriul eliberat migranții care vor fi trimiși din Europa. Deci înseamnă că dumneavoastră le veți garanta respectarea drepturilor. Prin urmare, cum uh, intenționați să vă asumați această răspundere care decurge pe urma semnării acestui acord cu Italia? Grazie, onorevole. Mulțumim, doamne Flotră. Acum, timpul care ne-a mai rămas vă este alocat dumneavoastră pentru răspunsul, domnule președinte. În ceea ce privește chestiunea privatizării sectorului petrolier și companiilor petroliere, poporul libanez este cel care va hotărâ, nu eu libian. Vă rog, dați-mi voie să vă explic că este vorba de un organism de tranziție. Nu putem face discuții în numele viitoarelor guverne. economia noastră, tipul economiei, strategia care trebuie respectată pentru dezvoltare. Ehm, poporul libian este cel care va hotărâ. Este un organism de tranziție al nostru creat în scopuri strategice și eh, concrete. Eh, acesta nu e un subiect pe care trebuie să hotărâm noi. Rolul Libiei în contextul eh, african acesta va fi unul care va continua să existe, pentru că din punct de vedere punct geografic, din punct de vedere pur geografic, nu putem uita că Libia este poarta, legătura dintre Europa și Africa, are o poziție strategică și nu își poate permite să nu joace un rol important în acel context. Această întrebare personală referitoare la dacă voi fi sau nu disponibil după încheierea acestui conflict nu, am jurat că nu voi juca niciun rol oficial după ce se termină această nebunie. A fost un angajament pe care mi l-am luat și pe care intenționez să-l respect. În ceea ce privește cerințele militare pentru a încheia acest calvar, dați-mi voie să vă spun întâi de toate că eu nu sunt pesimist. Atâta vreme cât există hotărâre din partea poporului libian să lupte pentru propriile sale cerințe legitime, eu sunt sigur că vom ajunge acolo. E nevoie doar de timp. Dacă acest lucru se va obține prin rezistență militară sau prin mijloace politice, cât rămâne, cât, de cât timp este nevoie, toate acestea rămân de văzut. Important este însă că oamenii au făcut propria lor alegere și nu mai există cale de întoarcere spre trecut există o nouă Libie și aceasta va fi realizată. De ce este nevoie de la NATO acum? Întâi de toate, aș vrea să folosesc mai degrabă uh, sintagma comunitate internațională, fiindcă mai sunt și alte țări implicate în această campanie condusă de NATO, da, dar există și alte țări care uh, iau parte la această campanie de protecție a civililor. De ce este nevoie? Dacă există o ucidere uh, continuă a civililor, este nevoie să se asigure o protecție a acestor civili. Dar nu vrem ca nimeni să lupte în locul nostru. Tot ce vrem este ca oamenii din întreaga lume să recunoască și să înțeleagă cerințele noastre legitime pe care să ne ajute să le, le realizăm din punct de vedere politic, militar, cu toate mijloacele posibile. Însă NATO își joacă rolul specificat în rezoluția ONU noi facem tot ce putem face pe teren, din punct de vedere politic, și toate mijloacele care pot fi folosite vor fi folosite pentru a ne îndeplini obiectivul, și anume o Libie democratică. Sursele pentru finanțarea acestui Consiliu de Tranziție uh, nu există surse de finanțare. Consiliul funcționează și trece acum printr-o situație financiară foarte gravă fiindcă în băncile din Libia, din Est, am găsit peste 300 de dinari libieni care au fost cheltuiți în primele două-trei luni. Funcționarii publici nu și-au primit deja de două luni salariile, nu prea mai avem medicamente așteptăm 500 de milioane de dolari să fie necesar pentru medicamente pe următoarele șase luni. Avem și o penurie de alimente care, fără îndoială, va deveni și mai gravă pe durata ramadamului, când crește nivelul de consum. E nevoie de haine, îmbrăcăminte, toate aceste necesități de bază și în câteva luni, o lună și jumătate, se vor deschide școlile și nu dispunem de resursele financiare pentru a primi mai mult de un milion și jumătate de elevi și studenți. Prin urmare, aș vrea să existe alte mijloace de finanțare a Consiliului Național de Tranziție. Există contribuții din partea uh, oamenilor de afaceri libieni din diaspora, dar chiar uh, fondurile chiar se termină, fiindcă fondurile libiene sunt indisponibilizate în băncile internaționale din Statele Unite, Europa și Asia și nu putem avea acces la acele resurse pentru a acoperi nevoile de bază ale oamenilor noștri. În ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, acele câteva incidente au avut loc în primele zile ale Revoluției, sunt într-adevăr reale, există o anchetă care se derulează acum pentru a stabili exact cine este responsabil și puteți să fiți siguri că oricine va fi găsit vinovat va apărea în fața justiției. Trebuie să fim uh, sinceri față de noi înșine dacă dorim să ne fie și nouă respectate drepturile. În ceea ce privește semnarea unui acord cu Italia, ați văzut dumneavoastră acel acord? Deci vă întreb concret, l-ați văzut? se spune din sală, da, aș dori să-l văd, uh, domnul Gibril, cred că mai bine să-l vedeți înainte și după aceea să vorbiți. Nu a fost un, un acord concret, ci un memorandum de înțelegere era vorba despre chestiunea aceasta a imigrației ilegale, care trebuia să fie abordată conform legislației internaționale și principiilor drepturilor omului. Dar n-au fost angajamente de niciun fel față de noi, deci e vorba doar de un simplu memorandum. Consiliul Național de Tranziție nu are dreptul de a semna acorduri sau tratate, deci a fost un simplu memorandum. Ca să clarific această chestiune. Foarte bine, spune domnul președinte. Mulțumim președintelui Jibril. A fost o întâlnire și niște discuții foarte interesante și utile și cred că ne dorim cu toții să ne putem revedea în viitor într-un moment în care situația să fie perfect uh, calmă mm, în țara dumneavoastră și democrația pe care o dorim să fie acolo. Ne închem aici discuțiile și ne revedem pe 31 august. Vreau să prezint urările mele de bine tuturor și colegilor de la secretariat, care întotdeauna sunt uh, omniprezenți și atotputernici. Mulțumim pentru sprijin. La revedere! Uh, <laughs>